Proszę Państwa. Doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. Witam Państwa po przerwie. Przejdziemy teraz do głosowania nad Bine Trecem la votul raportul Nuno Melo din propria inițiativă sectorul fructelor și legumelor. Domnule Nel, Melo, vă dau cuvântul. Please. Si, salve, președinte. Avrei una richiesta riguardo la lista di voti. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește amendamentul 123, acesta depinde de amendamentul 91. și aș dori să vă întreb dacă putem să votăm uh, amendamentul 123, uh, indiferent de ce se va întâmpla cu amendamentul 91. Am atras atenția secretariatului asupra acestui aspect, însă mi s-a spus că nu au avut timp să schimbe lista de vot și acum vă rog pe dumneavoastră să țineți cont de acest lucru. Secretariat potwierdza pana... Uh, Secretariatul mi-a confirmat faptul că sugestia dumneavoastră este corectă și vom face așa cum ne propuneți dumneavoastră. Dau acum cuvântul domnului Melo. Final desta votação gostaria de fazer, queria apenas Mulțumesc, președinte. Evident, independent de ceea ce spun eu, vreau să vă comunic câteva lucruri inițial. Am, fost, am avut mare grijă să prezentăm măsurile împotriva practicilor comerciale neloiale, care afectează producătorii și uh, afectează în același timp și consumatorii. Și tocmai de aceea Vom vota în favoarea acestui uh, amendament. Apoi vom vota și în amend pentru amendamentul 90, care iarăși ne ajută. Mm, suntem de acord în mare, dar trebuie să ne asigurăm că raportul nostru este în conformitate cu raportul doamnei McGuinness în ceea ce privește practicile neloiale. Și apoi, pentru a spune că PPE-ul și SND-ul uh, au prezentat amendamentul de compromis numărul 8. ECR er și ALDE au venit și ele cu amendamentul de compromis 9 și după ce ne-am consultat uh, o să renunțăm la amendamentul 8 prin adoptarea amendamentului de compromis nou din partea ECR, tocmai pentru că este un raport extrem de important și vrem să avem un consens cât mai mare. Și atunci vrem să transmitem acest uh, mesaj pozitiv înainte de a trece la vot. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy. Vă mulțumesc foarte mult. Putem trece acum la vot. Când vom avea un vot electronic, o să precizez acest lucru. Supun la vot amendamentul 78. Cine stă pentru? Împotriva. Vă mulțumesc. Se respinge. 80. Cine stă pentru? împotriva, se respinge. 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 cine asta pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie, aș dori să verificăm, este vorba de amendamentul meu. S-a deschis votul. What's the problem? No? Okay. It's okay, thank you, dziękuję. Close, zamykamy. S-a închis votul. Vă mulțumesc, se adoptă 82. Cine stă pentru? Ultimul a fost adoptat. La 82 acum.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 Se respinge. După cum spusesem deja. Amendamentul 88 acum. Cine este pentru amendamentul 88? Mulțumesc. Cine este împotriva? Abțineri. Același rezultat. Respins. 86 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? abțineri, același rezultat, se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri, se respinge. 89. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri, se adoptă. Domnilor și domnilor, dacă văd o majoritate foarte clară, nu mai uh, revin. Amendamentul 90 acum. Cine stă pentru 90? Mulțumesc. Se adoptă. 91. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 92. Cine stă pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Cred că ar trebui să verificăm. Verificăm amendamentul 92 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la un vot diferența. 93 acum cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 94. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. 97. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Aș dori să verificăm. S-a deschis votul în amendamentul 97. S-a închis votul. Respins. 95. Cine stă pentru 95? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Se respinge. 96. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. 98. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Cred că a fost adoptat, însă verificăm. S-a deschis votul. Zamecam gusovanie. S-a închis votul. Respins. Vă mulțumesc. Amendamentul de compromis 6. Îl vom vota prin, prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 103. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Se adoptă. Trecem acum amendamentul 5 din partea Comisiei de Control Bugetar. Cont 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Verificăm, s-a deschis votul pentru amendamentul cont 5. S-a închis votul. Se adoptă. Cine este pentru amendamentul cont 8? Mulțumesc. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu două voturi. 104 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 106. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 115. Cine este pentru? 107 nu se votează. Ba nu. Trebuie să votăm și amendamentul 107. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Se respinge. 115 acum. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Vă mulțumesc. Amendamentul 112. Cine este pentru? Împotriva? Mulțumesc. Se respinge. 110 pentru. Împotriva? Se respinge. 111 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 108. Cine este pentru? Nu, 113 al domnului Buda. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 117. Cine stă pentru? Se adoptă. Mulțumesc. 116. Cine stă pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze. Trebuie să votăm 118. Cine stă pentru? Vă mulțumesc. Cine stă împotriva? Se adoptă. Am ajuns la 114. Cine stă pentru? Împotriva? Mulțumesc. Se adoptă. 119 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 120. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. O 121. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 122. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Poate ar trebui să verificăm. S-a deschis votul în amendamentul 122. S-a închis votul. Se respinge. 123. 123. Jest. Kto jest za poprawką 123? Kto jest za? Cine este pentru? Cine este împotriva? Mulțumesc. Se respinge. 124. Cine este pentru? Mulțumesc. Se adoptă. 125. Cine este pentru? mulțumesc. Se adoptă. 126. Cine este pentru? mulțumesc. Se adoptă. 127. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. Cont 6. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. 129. Spune președintele, cine este pentru, împotriva, se respinge. 130. Cine este pentru 130? Vă mulțumesc, se adoptă. 131. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. 84. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. s am închis botul la amendamentul 84. Se adoptă. 132. Cine este pentru? Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 133. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. 134. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. 135. Cine stă pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. Cont 7. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge, însă poate ar trebui să verificăm. Amendamentul 7 de la Comisia de Control Bugetar este supus la vot. S-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă 24 de voturi pentru 20 împotriva, 136 cine este pentru, vă mulțumesc, se adoptă, 137 cine este pentru, vă mulțumesc, se adoptă, cont 9 cine este pentru, împotrivă, am impresia că a fost adoptat, însă mai bine verificăm, cont 9. S-a deschis votul. Vă rog să votați, să închis votul. Se adoptă. 140. Cine stă pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 139. Cine stă pentru? Vă mulțumesc. Împotriva. Se respinge. 142. Cine stă pentru? Cine stă pentru? 142. Vă mulțumesc. Împotriva. Verificăm prin vot electronic amendamentul 142. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144. Cine este pentru? Se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 138. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 145. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 146. Cine este pentru? împotriva, se respinge. 143. Cine stă pentru? Se adoptă, mulțumesc. Cont 14. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 147. Pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 148. Cine stă pentru? Împotriva. Vă mulțumesc. Se respinge, dar cred că mai bine verificăm amendamentul 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 149 pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 4 voturi. 150 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 151. Cine stă pentru? Se adoptă. 152. Cine stă pentru? se adoptă, vă mulțumesc. 153, cine stă pentru? Se adoptă. 157, cine stă pentru? Se adoptă, vă mulțumesc. 154, cine stă pentru? Se adoptă. 155, cine stă pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 156, cine stă pentru? Se adoptă, vă mulțumesc. 158, al domnului Tarabella. Cine stă pentru, se adoptă. 159. Cine stă pentru, se adoptă. Mulțumesc. 160. Cine stă pentru, se adoptă. Amendamentul 161. Cine stă pentru, se adoptă. 168. Cine stă pentru, împotriva, se respinge. 165. Pentru, împotriva, se respinge. 171. Cine stă pentru? Se adoptă, vă mulțumesc. 164. Cine stă pentru? Îmi scuze, trebuie să votăm 170. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 166. 163. To jest za poprawką 163. 163. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Kto jest za? 162 pentru. Mulțumesc. Împotrivă se adoptă. 172 pentru, împotrivă, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, Se respinge, cred, dar mai bine verificăm. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 175 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 176 pentru. Mulțumesc, împotriva. Se adoptă. 180 pentru. Împotriva. Se respinge. 179 pentru. Împotriva. Se adoptă. 177 pentru. Împotriva. Se respinge. 181 pentru, împotriva, se respinge. 182 pentru, se adoptă. 183 pentru, se adoptă. 184 pentru, se adoptă. 185 pentru. Se adoptă. 187 pentru. Împotrivă. Se respinge. 189 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 186 pentru. Se adoptă. 188 pentru. Se adoptă. 190 pentru. Se adoptă. Compromisul 7, vot electronic. O să votăm toate amendamentele de compromis electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 193. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 9. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 197 pentru, împotrivă, se respinge. 198 în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, O să verificăm electronic. Vot electronic, deci la prima parte din 198 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 200. Pentru. Cine este pentru 200? Se adoptă. Cont 15 pentru. Nu, a devenit caduc. Trecem la 204. Cine este pentru 204 se adoptă. 201 pentru. Se adoptă. Trecem acum Trecem la 203. Pentru. Împotrivă. Ce adoptă. 202. Două sute cinci pentru împotrivă. Verificarea electronică la 205. S-a deschis votul. S-a închis votul. Suntem la 205, repet. S-a închis votul. 206. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 207 pentru. Se adoptă. 208 pentru. Se adoptă. 209 pentru. Se adoptă. 210 pentru. Împotrivă. Se respinge. 211 pentru. Se adoptă. 212 pentru. Se adoptă. Cont 10. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Cont 11. Vreți să verificăm? Bun, verificăm cont 10. S-a deschis votul. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la cont 11 pentru împotrivă se adoptă. Cont 12 pentru se adoptă. Cont 13 pentru împotrivă se respinge. Cont 16 pentru pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 213 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 219 pentru, împotrivă, respinge. 218 pentru, împotrivă, se adoptă. 214 pentru, 220 pentru Amendamentul 220. Cine este pentru? Cine împotrivă? Se respinge. 221 pentru. Se adoptă. 222 pentru. Se adoptă. Amendamentul 1. Um. Musimy jeszcze przegłosować poprawkę 214. Se pare că trebuie să ne întoarcem și să votăm 214, îmi cer scuze. Cine este pentru? Trebuie să votăm 216, pentru că 214 e caducă, s-a aprobat 218, așa că 216 a rămas nevotat. Yes.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 De ce nu votăm 217? 219 abgelehnt, also müssen wir 217. Cred că ar trebui să votăm 217 pentru că nu l-am votat. Mm -hmm. Let's take the vote on 217. Okay. Tak, sekretariat potwierdza. Głosujemy poprawkę 217. Secretariatul confirmă că trebuie să votăm 217. Cine este pentru 217? Mulțumesc, împotrivă, se adoptă. Poprawka numer 1. Kto jest za? Amendamentul 1 pentru. Dziękuję. Kto jest przeciw? Împotrivă se respinge. Amendamentul 2 din partea domnului Buda pentru, împotrivă, se adoptă. Cont A. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 3. Devine caduc. Sa. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Cont B. Pentru? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? O să verificăm. Amendamentul 10. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi la 19. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Se respinge. cont C și D. Cine este pentru C și D? Împotrivă? Mulțumesc, se respinge. Cred, dar verificăm. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Przyjęta. Przechodzimy do poprawki. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13. 14, de fapt. 14. Przyjęta. Poprawka. Pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 15. Nu, de fapt, cont E. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Cont 3. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Să głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 2. S-a deschis votul. Toate compromisurile vor fi votate electronic. S-a închis votul. Trecem la 19. Pentru. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Verificăm 21, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 22. Pentru. Mulțumesc, se adoptă. 23. Pentru. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la amendamentul 30 de Castro. Pentru se adoptă. 31 pentru se adoptă. 32 pentru se adoptă. 33 pentru se adoptă. 35 pentru. Se adoptă. 34. Nu. 36. 36. Poprawka 36. Poprawka 36. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Se respinge. 40 pentru. Se adoptă. Amendamentul 41. Este un amendament oral din partea domnului Tarabela. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă? Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă? Se respinge. 43. Pentru. Nu. De fapt, a devenit caduc. 45. Pentru. Se adoptă. 46 pentru. Se adoptă. 47 pentru. Se adoptă. 48 pentru. Se adoptă. Compromisul 4. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Trecem, deci, la amendamentul 53. Pentru, împotrivă, se respinge. 54. Pentru, se adoptă. Compromisul 5. Vot electronic. S-a deschis votul. Głosowanie zamykam. S-a închis votul. 61 pentru, împotrivă. Respins. 62 pentru. Adoptat. 64 pentru. Adoptat. 63 pentru. E caduc, mă scuzați, este caduc. 65, 67, acum 67. cine e pentru? Adoptat. 68. cine e pentru? împotrivă, respins. 70 pentru, adoptat. 69 pentru, împotrivă, adoptat. 71 pentru, respins. 72, 72 pentru, împotrivă. Să verificăm 72. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 73 pentru. Mulțumesc, adoptat. 74. Cine e pentru? Adoptat. 75 pentru. Împotrivă. Respins. 76 pentru. Adoptat. Și acum votăm proiectul de rezoluție modificată. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. treizeci și șapte la zero. Felicitări raportorului. Raportorul dorește să ia cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că rezultatul acesta vorbește de la sine. Vreau să le mulțumesc celor care au înaintat amendamente, colegilor care au participat la negociere și la negocierea compromisului. Mulțumesc colegilor de la secretariat celor de la PPE și mulțumesc de asemenea și raportorilor din umbră care s-au implicat în acest proces și care au participat la conciliere. Și de asemenea vreau să spun că suntem la începutul unei epoci în serviciu organizațiilor de producători. Este un semnal important trimis de Parlamentul European, este important cât, atât pentru agricultori cât și pentru organizațiile de producători. Mulțumesc foarte mult, felicităm, îl felicităm pe raportor, felicităm pe toată lumea care a participat la redactarea acestui raport împreună cu raportorul. Foarte bine, mulțumim. Trecem acum la rezoluția privind actele delegate referitoare la alcool ca urmare a regulii de procedură 105 privind regulamentul din 20 februarie 2015 care amendează un regulament uh, privind obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricul, agricolă și care abrogă regulația do, regulamentul 2336 din 2013, introducând anumite reguli detaliate pentru aplicarea regulamentului Consiliului 670-2003 care stabilește măsuri specifice privind piața alcoolului etilic de origine alcoolică. Votăm acum considerentele. Vom vota fiecare secțiune a considerentelor. Considerentul A pentru Împotrivă. Respins. Considerentul B. Pentru. Împotrivă. Respins. Considerentul C. Pentru. Împotrivă. Respins. Considerentul D. D, E și F în bloc. D, E și F în bloc. Deci, pentru Adoptat. Iar acum votăm moțiunea de rezoluție. care obiectează la actele delegate. Vom votăm prin apel nominal, deci este o rezoluție care respinge actele delegate. Deschidem votul. Mulțumim, s-a închis votul. Rezoluția este adoptată și s-a respins, s-au respins astfel actele delegate respective. Trecem acum la următorul vot. Recomandarea pentru de, o decizie de a nu face obiecții la regulamentul de delegare al Comisiei din 27 aprilie 2015, care modifică anexa 1 a regulamentului 1305-2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind susținerea pentru dezvoltarea rurală de către Fondul uh, European pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură. Votul a fost solicitat de comisie pentru a confirma mai repede programele de dezvoltare rurală care așteaptă o asemenea confirmare. Deci nu avem obiecții la acest regulament. Deci suntem în favoarea lui. Deschidem votul. S-a închis votul. Aprobat. Raportul se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. a fost amânat un vot la solicitarea raportorului. E vorba de emisiile, nivelurile de emisie naționale privind anumiți agenți poluanți atmosferici. Raportorul dorește să spună ceva, domnul Huitema? Nu. Da, raportorul, aveți cuvântul. Vreau doar să vă spun că negociem în continuare cu raportorii din umbră și mai avem timp să găsim un compromis. E bine să avem o poziție puternică în calitatea noastră de Comisia Agri, de aceea avem mai nevoie de mai mult timp. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să-i salut pe oaspeții domnului Linz, care sunt oaspeții noștri acum. Ați văzut uh, un vot, e poate puțin mai nu prea interesant față de o dezbatere, dar vă urăm bun venit la Parlament. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți aici. Trecem la punctul 14 și anume comerțul cu produse provenite de la foci. Raportorul este domnul Ianus Wojciechowski, comisia responsabilă pe fond este IMCO. Uh, e vorba de un aviz Nu cred că trebuie să fac vreun fel de introducere sau vreun fel de explicație. Poate să fac acest lucru mult mai bine raportorul. Raportorul nu e aici și ține locul domnul Cușmiac. Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să îmi cer scuze în numele domnului Wojciechowski, care a fost rechemat în Polonia și uh, vreau să vă spun ce are de spus limitarea importurilor uh, de produse provenite de la uh, foci. Foarte multe organizații de protecție a animalelor și societatea civilă solicită de multă vreme acest lucru. Nu pot accepta modul uh, absolut brutal în care sunt ucise aceste animale în scopuri comerciale. Focile sunt animale inteligente de aceea ar trebui să fie protejate față de actele de cruzime și de suferință. Produsele respective care nu au niciun fel de valoare comercială în Uniunea Europeană, iar consumatorii se pot dispensa de aceste produse. Trebuie să înțelegem că pentru anumite comunități Uh, indigene, vânarea focilor este o tradiție și face parte integrantă din existența lor. Deci trebuie să restrângem uh, importul de asemenea produse numai la produsele provenite de la aceste comunități Firește, trebuie să solicităm ca ele să fie supuse celor mai înalte standarde umanitare. Dacă se îndeplinesc aceste cerințe, Comisia trebuie să folosească mijloace nelegislative pentru a le permite comercializarea produselor respective pe piața europeană. Trebuie să existe controle adecvate care să fie eficiente numai dacă importatorii trebuie să dovedească că produsele respective provin dintr-o vânătoare acționată de, uh, pusă în aplicare de comunitățile menționate tradiționale. Raportorul se susține uh, ipoteza de bază a acestui regulament care se bazează pe niște argumente morale. Raportorul consideră că uh, trebuie să fie posibil să se introducă la nivel, uh, un, nivelul Uniunii Europene o interdicție temporară pentru produsele provenite din țări terțe atunci când vânătoarea focilor încalcă flagrant standardele impuse și nu le feresc pe animale de suferință. Mulțumesc foarte mult, cam asta este declarația raportorului. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rode a cerut cuvânt. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare făcută de raportor, deși ați vorbit în numele raportorului și nu în nume personal. Nu sunt sigur că raportorul ă, se gândește la legislația aprobată în 2009 sau la legislația adoptată acum, pentru că este foarte important pentru comunitățile acestea de vânători tradiționali. Aceste tradiții durează de mii de ani și uh, populațiile respective poartă de secole îmbrăcăminte făcută din uh, piele de focă și mănânc, consumă Uh, produse provenite de la focă. Foca este strâns legată de istoria și economia populației inuite. Ce facem noi în Uniunea Europeană? Suntem complet împotriva protejării grupurilor minoritare regul, regulamentul din 2009 care interzice aceste produse provenite de la foci a avut niște consecințe uriașe pentru comunitatea inuită. Uh, știu că există o scutire pentru inuiți, dar n-a avut uh, efectele dorite. Numărul de vânători din Groenlanda a scăzut cu o treime, deoarece vânătorii nu, mai se, nu se mai pot uh, implica și au venituri mult mai mici decât uh, aveau înainte. Asta înseamnă că inuiții și vânzările lor au scăzut cu 50%, în ciuda faptului că experții internaționali spun că inuiții pot să prindă mm, de trei ori mai multe forci decât fac în ziua de asta. Cu toate astea, Uh, vânătoarea, chiar și în condițiile astea, vânătoarea focilor ar fi durabilă. Chiar și Greenpeace spune că vânătoarea uh, uh, focilor este durabilă și se spune de asemenea că Sigur, foca e un animal care îl face pe oameni să zâmbească, este un animal care trăiește într-un peisaj unic și pare să fie foarte vulnerabilă, dar e vorba despre un animal care atrage extrem de multe emoții, care trezește foarte multe emoții. Iar concluzia raportului este că vânătoarea focilor este de fapt durabilă. Uh, și vine, intervine și Comisia Europeană care dă la o parte toate cercetările, toată istoria, toate regulile de decență. Eu sunt danez și știu foarte bine că uh, ministrul danez uh, făcea, a fost și el la un moment dat europarlamentar și a condus acest atac împotriva comunității de vânători de foci ca danez, ca liberal, mă opun acestei interdicții din 2009. Din păcate, liberalii au ridicat uh, problema cu care ne confruntăm astăzi. Iar acum rezultatul este că suntem într-o fundătură din care nu putem ieși. Sunt câteva uh, excepții uh, la această interdicție de la Organizația Mondială a Comerțului iar uh, văd că legislația din 2009 nu va fi uh, uh, abandonată. Comisia trebuie să reacționeze pentru că au fost eliminate niște derogări foarte importante și au fost introduse și elemente care stigmatizează comunitatea tradițională. Lucrurile acestea trebuie să se schimbe și să se alinieze la practicile din acest domeniu. Toată lumea este în favoarea unor informații mult mai bune privind vânătoarea de foci. și suntem împotriva ideii de a nu elimina uh, aceste derogări. E vorba de uh, decizii catastrofice, catastrofale, mă scuzați, care au fost deja luate. pentru că uh, în continuare este ilegal să fie uciși puii de foc, dar nu vorbim despre asta. Uh, rațiunea ar trebui să fie mai presus de sentimente atunci când vorbim despre aceste comunități care au supraviețuit atât de mult. Vânătorii nu pot uh, să și ia alt loc de muncă și să se facă morar sau ceva, eu știu, și să trăiască, eu știu, într-o altă zonă decât cea în care trăiesc. Mulțumesc foarte mult! Doamna Hasekamp. Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Wojciechowski, care a redactat un raport foarte clar. Partidul care apără animalele pe care le prezint eu nu își dorește ca în Europa să fie produse piei de focă. Și cred că această poziție se bucură de sprijin al majorității Parlamentului European. Însă trebuie să uh, ținem piept intereselor pe termen scurt ale politicilor comerciale. În acest moment, produsele derivate din focă sunt interzise cu două excepții, două derogări pe care aș dori să le clarific puțin. În primul rând, una pentru comunitățile indigene. Aceste comunități au acorduri comerciale nu doar cu noi, ci doresc să aibă relații comerciale și dincolo de Uniunea Europeană cu alți parteneri. Relații comerciale care s-ar putea extinde mult mai mult decât am putea crede. În Europa, noi am introdus această interdicție a comercializării produselor derivate din uh, focă din motive legată de protejarea animalelor. Toată lumea știe care sunt standardele de protejare a animalelor în Europa, însă comunitățile respective nu pot respecta aceste norme, deci nu avem nevoie de această derogare. Apoi, în ceea ce privește gestionarea resurselor uh, marine, de ce ar trebui să ucidem aceste animale, să le comercializăm pentru a face profit. Din perspectiva există un, un, o motivare doar din, perspectiva, din perspectiva profiturilor care sunt posibile. Deci eu sunt de acord cu eliminarea articolului 5 din uh, regulament, însă există acest termen limită de până în 15 uh, octombrie. Mm, nu știu dacă avem suficient timp pentru a modifica cadrul legislativ, astfel încât să nu permitem asemenea pătrunderea unor asemenea cazuri pe piață. Însă știm că până, pe, că până în octombrie această interdicție trebuie să fie clarificată. Noi suntem uh, dispuși să acceptăm uh, alinierea tehnică necesară pentru ca valorile europene, morala, valorile etice să ducă la situația în care niciun produs derivat din vocă, din focă să nu intre pe piața europeană. Vă mulțumesc! Eh, relatora sombra um pelo PPE deste relatório e aqui eh, três questões. Doamna Ribeira. Quanto à posição... Mulțumesc, doamna președinte. Eh, vreau să spun și eu câteva cuvinte despre această acest raport. M-am gândit la amendamentele 2, 3 și 5 din partea raportorului. Eu cred că ar trebui să interzicem pur și simplu produsele uh, Uh, care provin dintr-o vânătoare care încalcă regulamentul din 2009 uh, și să facem o distinție clară între situația tuturor țărilor și situația anumitor contravenienți. Pentru că vorbim de câțiva contravenienți, nu de țara întreagă. Apoi, punctul 2 de la articol 3, am o îndoială aici. Vorbim despre import ocazional, care este rezervat consumului personal Credeți că așa vom uh, putea garanta că nu există scopuri comerciale? Apoi, la 1B, subsistența comunităților indigene. Ar fi necesar să definim ce înțelegem prin subsistență, din motivele pe care le-am evocat, ca să facem o distinție clară între scopuri comerciale, lucrative și subsistența comunității. Mulțumesc! Doamna Hobuș, Hoibuș. Vă mulțumesc. Aș dori să con- contribui și eu cu câteva gramaj generale în ceea ce privește comerțul cu produse derivate de, de focă. În, în primul rând, salutăm um, uh, sentința organiza- decizia Organizației Mondiale pentru Comerț Propunerea Comisiei de a renunța la acceptarea MRM referitoare la scopurile non-profit și necomerciale este un pas important și cealaltă derogare trebuie salutată și trebuie să ne asigurăm că produsele nu provin din, uh, din activități uh, comerciale și care uh, aduc un profit, ci doar din vânători desfășurate uh, de comunitățile inu- inuite. Într-adevăr, avem nevoie de o definire a subzistenței, a supraviețuirii comunităților și astfel ne vom asigura că exceptarea IC, referitoare la comunitățile de, inui, de inuit și la comunitățile indigene, va funcționa pentru aceste comunități și nu va re, uh, reprezenta o portiță prin care vor putea intra pe piața europeană asemenea produse derivate de focă care nu respectă aceste uh, cerințe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Rope, are cuvântul. Kalbėjusiems apie draudimus, tačiau... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu colegii care au luat cuvântul în legătură cu această interdicție. Pe de altă parte, poate ar trebui să definim metoda tradițională, ce înseamnă metoda tradițională de vânătoare, înainte de a introduce această interdicție. Există diferite opinii față de ce înseamnă o metodă tradițională de, uh, de a vâna și apoi uh, Trebuie să ne gândim și la data intrării în vigoare, astfel încât comunitățile locale să aibă suficient timp să se adapteze la noile cerințe. Și aș dori să vă dau un exemplu. Lituania protejează o, o specie de, de foci și în anumite zone sunt, este sporită populația de foci Uh, cu foci crescute uh, în mod domestic și în urmă cu câțiva ani s-au descoperit câțiva foci rănite pe coastele țărilor uh, noastre, pe plajele țărilor noastre și aș dori să știu dacă acest lucru se întâmplă și în alte state europene, dacă este rezultatul practicilor de vânătoare sau există alte motive pentru a explica acest fenomen se poartă o luptă aprigă pentru ultimele, pentru resursele rămase de foci în mare și cred că ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință să le uh, protejăm. Doamna Kadenbach are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că dezbaterea de astăzi ne demonstrează că tema comercializării produselor derivate din focă se referă, de fapt, la modul în care sunt vânate focile. Este o temă care stârnește controverse și emoții în continuare și aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului Wojciechowski, pentru raportul său, chiar dacă astăzi nu a putut să fie prezent la această dezbatere. În numele grupului meu politic voi propune două amendamente. În primul rând, ni se pare că, raport, raportul, că raportul său este unul bun excepția precizării în care se face trimitere la interdicția impusă în state, uh, statelor terțe de 12 luni de a exporta asemenea uh, produse. Mie mi se pare că este vorba de un embargo național impus și, în al doilea rând, în contextul articolului 1, considerăm că este necesar pentru a înțelege mai bine situația, să avem o campanie de informare în statele membre a autorităților, în rândul autorităților uh, de resort, uh, cele vamale, de exemplu, pentru ca acestea să știe care este situația. Mie mi se pare că propunerea Comisiei Europene, chiar dacă a fost foarte întârziată, este una bună. Acum calendarul este foarte, foarte strâns, am fi putut să evităm uh, această grabă. Știm că până în octombrie 2015 trebuie să reparăm uh, situația și știm că este rațional să modificăm doar uh, punctele criticate de OMC și să nu redeschidem întregul pachet. Drept urmare, voi încerca să contribui la Um, o dezbatere constructivă în uh, următoarea perioadă, deci trebuie să răspundem obiecțiilor de la OMC și să nu redeschidem întregul pachet privind uh, vânarea uh, focilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am ascultat intervențiile colegilor noștri și acum o să dau cuvântul unui reprezentant al Comisiei, domnul director Sisla are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru raportul său. Aș dori să profit de această ocazie să spun câteva cuvinte despre propunerea pe care am făcut-o noi. Această propunere este una foarte specifică Obiectivul său principal este de a răspunde deciziei OMC vis-a-vis -vis de regimul european aplicat produselor derivate de focă. Comisia Europeană recurge la asemenea propuneri în momentul în care trebuie să vină cu o modificare a cadrului legislativ în urma unei decizii OMC. Propunerea, propunerile făcute au un caracter chirurgical pentru a modifica doar ceea ce este necesar astfel încât să fie respectate elementele din deciziile OMC. Deci nu mergem mai departe de strictul necesar impus de, de, de deciziile OMC pentru a ne asigura că legislația noastră revine în situația de conformitate. În acest caz specific, din perspectiva OMC, avem o perioadă foarte lungă de timp pentru a respecta această decizie. Din perspectiva noastră, o, perspect- o perioadă foarte scurtă de timp pentru că trebuie să trecem prin procedura de codecizie ordinară, deci până pe data de 18 octombrie trebuie să fim, să redevenim conformi. După cum știți, interdicția comercializării de produse derivate din, de foc în Europa are deja o istorie lungă la care unii dintre dumneavoastră ați făcut trimitere. Această interdicție, care a intrat în vigoare în 2009, a fost atacată în fața OMC de Canada și Norvegia și OMC a conchis că interdicția în sine este justificabilă de îngrijorările morale ale cetățenilor europeni legate de bunăstarea uh, focilor, însă uh, problemele au fost legate de acceptarea MR, MRM și de acceptarea Inuita în mod diferit. Aceste acceptări reprezintă o problemă din punct de vedere diferit. În ceea ce privește acceptarea MRM, se consideră că există acolo un, uh, un element comercial și că uh, distinția făcută se referă doar la, la abilități, deci OMC-ul nu a acceptat uh, rațiunea de exista acestei uh, exceptări. Noi considerăm că singura posibilitate de a rezolva această problemă este de a renunța cu totul la, la această derogare să o scoatem din cadrul legislativ actual, ceea ce am și propus, de fapt. Și pentru că acest aspect a fost amintit de câțiva membri ai Comisiei Agri, dar și la Consiliu și de alte comisii ale Parlamentului European, și anume s-a menționat că într-un fel sau altul această derogare ar trebui să fie păstrată. Vă asigur că am uh, analizat situația din toate perspectivele posibile și nu considerăm că putem să păstrăm această derogare într-un mod uh, uh, viabil din punct de vedere juridic. În ceea ce privește exceptarea IC, OMC a acceptat că se poate face o distinție între vânătorile comerciale și cele ale comunităților inuite, pentru că astfel uh, apărăm interesele economice ale comunităților inuite, un lucru la care Uh, mai mulți dintre antevorbitori uh, au făcut trimitere, însă OMC-ul a spus că deși această idee este acceptabilă, uh, structura derogării inuite nu este în regulă. Lipsește, respectiv nu se face o trimitere clară la uh, la motive legate de bunăstarea animalelor în această derogare și în plus există riscul ca această derogare să fie abuzată. Deci, în general, decizia OMC ne-a lăsat puțin spațiu de manevră pentru a păstra această derogare și noi considerăm că este o victorie pe care, pentru care ar trebui să luptăm și acum trebuie să folosim acest, acest spațiu de manevră și propunem, drept urmare, să păstrăm această excepție, astfel încât de ea să se bucure toate comunitățile inuite. Propunerea noastră, din acest punct de vedere, este limitată doar pentru a răspunde elementelor deciziei OMC. Nu trebuie să uităm că Scopul acestei derogări este ca inuiții să profită de această derogare și să ne asigurăm că modul lor de viață tradițional nu este afectat în mod negativ. Deci, din punctul nostru de vedere, noi propunem o modalitate de a păstra o derogare ad- adecvată pentru inuiți care au reușit să uh, recurgă la această derogare până acum și dorim să le garantăm acest lucru în continuare Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult. Dziękuję. Czy w imieniu pana posła sprawozdawcy? Mulțumesc foarte mult. Domnule Cucmic, doriți să luați cuvântul în numele raportorului? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor precum și reprezentantului Comisiei pentru uh, vorbele amabile adresate domnului raportor Wojciechowski. Din motive evidente, nu doresc să fac un rezumat al discuției, dar cu siguranță voi transmite toate observațiile făcute în timpul discuției domnului Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult. Nu uitați că termenul limită de depunere a amendamentelor este 7 mai la ora 12. Închidem acest punct de pe ordinea de zi. Probabil veți fi primit fie prin e-mail, fie astăzi în sală, un raport cu informații din partea coordonatorilor, dar reuniunea coordonatorilor, de fapt. Există o listă cu tot ce s-a discutat la această reuniune. Și interpreții ar dori să aibă o copie a acestui document, dacă este disponibil. Așa cum, după cum am înțeles, nu există obiecții la adresa acestui uh, document. ceea ce înseamnă că, practic, ședința noastră s-a terminat. Uh, am fost extrem de eficienți în această după-amiază și vă mulțumesc tuturor pentru asta și vă urez tuturor o după-amiază cât mai plăcută. Vom mai avea o reuniune la finalul lunii mai în prezența comisarului, domnul Phil Hogan, și dacă aveți comentarii sau întrebări de adresat, acesta va face parte din uh, dialogul nostru structural, deci trimiteți întrebările pe care le aveți către uh, comisar, astfel încât domnia sa să fie pregătită atunci când va veni la reuniunea noastră și să ne dea răspunsuri cât mai complete la întrebările adresate. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. O seară plăcută!